uh, elimina dezbaterea pe Guantanamo din uh, ziua de joi după amiaza. Domnul uh, Salafranca vrea să spună ceva. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am prezentat subiectul în uh, numele grupului meu politic. Pe 18 aprilie am ajuns la un numitor comun și Am decis că dezbatem în aprilie și că de, venim la plenar în mai cu subiectul. Eu v-am rugat să luăm o decizie la ora 15. Vreau să știu care este procedura și vreau să știu, de fapt, când putem să finalizăm acest subiect supărător în așa fel încât să putem să continuăm așa cum a sugerat și Veronic de Kaiser astăzi în numele socialiștilor și democraților. Eu am venit cu o contrapropunere. Domnule președinte, v-aș fi extrem de recunoscător dacă ne-ați oferi o clarificare. Care este procedura? Reglementăm totul astăzi, la 15 sau mâine, după regulamentul de procedură? Mulțumesc. According to... În conformitate cu hotărârea adoptată de către președintele Parlamentului. Solicitarea va fi supusă la vot înainte de dezbaterea de mâine, ceea ce înseamnă mâine în cursul după amiezilor.